Good evening, ladies and gentlemen. Bună seara, domnilor și domnilor. Bine ați venit tuturor la această întâlnire cu comisarul Günther Oettinger. Vă rog să vă puneți căștile pentru că o să trec la limba mea maternă, la poloneză. Doamnelor și domnilor, este o plăcere să-i spun bun venit domnului comisar Oettinger la această reuniune extraordinară a Comisiei Jurii, organizată de urgență, pentru că inițial planificasem o întâlnire cu domnul comisar Oettinger săptămâna viitoare la Strasburg, însă domnul comisar nu va putea participa la reuniunea de săptămâna viitoare, Ocazia cu care alături de noi va fi doamna comisar Iurova. După publicarea de către Comisia Europeană a reformei drepturilor de autor, am dorit să avem un schimb de opinii cu comisarul responsabil. Aș dori să vă mulțumesc în primul rând, domnule comisar, pentru că ați dat curs invitației noastre. Președintele comisiei noastre, din păcate, nu poate participa la această reuniune pentru că a trebuit să meargă la reuniunea PP, biroului PP de la Praga. Comisia jurii va fi comisia competentă pe fond pe acest dosar Vom conlucra însă cu Comisia pentru Cultura, pentru Protecția Consumatorilor și ITRA, Comisia ITRA. Dar, după cum am spus, Comisia Jurii este cea competentă pe fond. Și acum, domnule comisar, Aș dori să vă rog să ne prezentați uh, propunerea de reformare a cadrului de, reg- de reglementare privind drepturile de autor. Este vorba de regulamentul referitor la portabilitatea transfrontalieră a conținutului digital pe piața unică. Cunoaștem deja câteva elemente ale acestei uh, reforme. Este vorba de relația între consumatori și furnizorii de servicii și acum, domnule comisar, vă dau cuvântul. Domnule președinte, domnilor și dom- domnilor europarlamentari, domnilor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră, pentru timpul, timpul pe care mi-l dedicat să particip la această reuniune o perioadă atât, atât de scurtă după, după propunerea publicată de Comisia Europeană referitoare la reformarea acestui cadru de reglementare. Mi-ar fi plăcut să pot să vin săptămâna viitoare la Strasburg, însă are loc un summit, un eveniment în cadrul ONU referitor la telecomunicații la New York, la care participă foarte mulți miniștri și ministri din Uniunea Europeană, astfel încât prezența mea este importantă pentru a coordona interesele europene. Dreptul mare nu o să pot să particip săptămâna viitoare la reuniunea parlamentară din uh, Strasburg. Astăzi, pentru mine, este deosebit de important ca să vă asigur de disponibilitatea mea, de a vă sta la dispoziție pentru a purta o dezbatere aprofundată la, în prima jumătate a anului 2016. Comunicarea de astăzi spune într-un mod foarte se referă într-un mod foarte uh, transparent la măsurile legislative preconizate de Comisia Europeană care să ducă la modernizarea și armonizarea cadrului de reglementare a drepturilor de autor în uh, următorii ani. Știți că în a doua jumătate a acestui an am uh, desfășurat un număr mare de consultări în acest domeniu și am primit în același timp un număr foarte mare de reacții din partea statelor membre, din partea industriei, din partea cetățenilor, din partea organizațiilor uh, pentru protecția consumatorilor, din partea sindicatelor, reacții pe care acum le evaluăm și în urma acestei evaluări vom face un, un număr mai mare de propuneri legislative în uh, prima jumătate a anului uh, viitor, propuneri pe care o să le uh, prezentăm, desigur, Parlamentului European și aș dori să îmi exprim disponibilitatea de a purta discuții cu comisiile competente pe fond ale Parlamentului European înaintea publicării acestor uh, propuneri. O propunere legislativă am, uh, am făcut-o publică astăzi. Este vorba de tema portabilității, fără de care nu putem ajunge la o modernizare și o europenizare a dreptului, dreptului de autor european. Ce înseamnă portabilitate? Prin portabilitate vom reuși să, ref- să reflectăm, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor uh, realității cotidiene ale, ale cetățenilor uh, europeni, care sunt uh, foarte mobili, trăiesc în uh, Berlin, în Atena sau în alte uh, orașe europene, dar circulă din diferite motive prin, peste tot prin Europa. Se bucură de libertatea de circulație care este un, care a devenit un fundament al uh, Uniunii Europene. Foarte mulți cetățeni europeni trebuie să călătorească din motive de serviciu în Italia, în Luxemburg, sau își petrec vacanța, concediul de iarnă sau de vară într-un oraș, într-o, într-o țară vecină europeană. Și tot mai mulți cetățeni au uh, drepturi și responsabilități contractuale și, po- și uh, posibilități de a folosi conținutul pentru care au uh, plătit fie că este vorba de urmă, dreptul de a urmări transmisiuni de sport, uh, seriale la televizor și așa mai departe. În practică, de multe ori, furnizorul de, ser- de servicii, partea contractuală, platformă care furnizează serviciul digital respectiv, îl leagă, leagă acest serviciu de reședința uh, utilizatorului. Și în zilele și în săptămânile în care, din diferite motive care țin de serviciu sau de concediu, nu se află în țara de reședință, ci se află într-un alt stat european, blochează furnizarea serviciului respectiv. Mi se pare că este o situație uh, depășită pentru că cetățenii au plătit pentru serviciul digital respectiv și ni se pare că este contraproductiv dacă mobilitatea și libertatea de circulație sunt considerate a fi o îmbunătățire a calității vieții, așa cum consider eu că sunt. Prin acest uh, regulament Tocmai de aceea am ales un regulament, pentru că acesta nu mai trebuie transpus printr-un procedeu îndelungat în legislația națională, deci prin acest reg- regulament uh, reflectăm mult mai bine situația reală în care se află tot mai mulți cetățeni europeni, pentru că permitem să își folosească în continuare uh, serviciile pentru care uh, au plătit. În să le acceseze în uh, statul unde călătoresc, unde se află, pentru că sunt, uh, trebuie să meargă acolo fiind obligați de serviciul pe care îl au. Prin comunicarea de astăzi, cred că creăm claritate în ceea ce privește agenda digitală referitoare la modernizarea și europenizarea drepturilor de autor. Cred că este vorba în total de 10 directive, unele dintre ele care au fost adoptate deja de 14 ani sau chiar de mai mulți ani și, drept urmare, nu mai au uh, mult în comun cu realitatea digitală din zilele noastre. Ne așteaptă câteva obstacole importante în anii următori din punct de vedere legislativ. Însă acestea nu sunt. Nu, desigur, unele dintre ele sunt uh, delicate și pentru rezolvarea, depășirea acestor obstacole voi avea nevoie și de sfaturile dumneavoastră și trebuie să găsim echilibrul între interesele diferiților uh, actori. Este vorba de industria creativă, este vorba de dreptul de autor spiritual și de titularii uh, drepturilor, pe de altă parte, compozitorii, muzicienii, cântăreții, uh, jurnaliștii care desfășoară activități de cercetare, de informare, autorii de cărți cei care scriu scenarii, uh, regizorii de film, actorii, creatorii de piese de, de teatru, deci întreag, întregul domeniu uh, creator. Trebuie să discutăm și de titularii drepturilor de, de autor. Deseori este vorba de edituri, de diferite companii de televiziune, dar trebuie să nu uităm nici de societatea informațională. Să nu uităm de cetățeni care își doresc deseori să aibă acces la conținut pe internet și uh, ca acest acces să nu fie blocat. Trebuie să vedem cum vom reuși să realiniem uh, echilibrul economic între toate părțile uh, participant care participă la uh, lumea digitală. Mă gândesc la licențe, la sisteme um, echitabile de, de plată și derogările de la aceste sisteme. Ne dorim o armonizare a derogărilor existente în acest lanț creator de, de valori și foarte important va fi va fi foarte importantă va fi punerea în aplicare a acordului de la Marrakesh referitor la situația specială a persoanelor nevăzătoare, de exemplu, cum putem să le garantăm acestora un acces la serviciile de pe internet fără a fi nevoite să plătească ceva pentru acest acces. În al doilea rând, activitatea de colectare, de minare a datelor în scopuri uh, științifice pentru că știm că există acum posibilități uh, de a colecta un număr foarte mare de informații și pentru scopuri de cercetare ar trebui să existe o derogare. Apoi, derogările, exceptările pentru instituțiile de cercetare, cele mm, educative și uh, delimitarea față de institutele de cercetare care au un scop comercial. Ne dorim, drept urmare, ca prin, ca prin propunerile noastre, uh, derogările de la cadrul de reglementare a drepturilor de autor să nu fie atât de fărâmițate cum sunt acum, fiind împărțite între 28 de state membre, ci pentru anumite cazuri, pentru nevăzători, pentru scopuri de cercetare, să găsim o, să găsim o soluție europeană, să reușim să ajungem la o armonizare europeană. Apoi, se pune întrebarea cum putem uh, pune capăt pirateriei, pentru că practic este vorba de furt, um, de furarea unui, unor produse uh, create. Deci cum putem să ne asigurăm că conținuturile digitale dacă este nevoie să fie, să fie șterse, să poată fi șterse, să fie înlăturate de pe internet mult mai rapid și mai eficace. În anul 2015 vom încheia și consultările referitoare la uh, platformele online, care au o legătură, desigur, și cu conținutul uh, creativ. Trebuie să ne întrebăm dacă există o concurență echitabilă din acest punct de vedere și dacă este nevoie uh, să ajungem la o reglementare europeană, cu un uh, semnal întrebării, pentru că răspunsul este deschis. Este posibil să nu avem nevoie de un cadru de reglementare și să fie nevoie să ne ocupăm de cazuri de discriminare, de concurență neloială de la un caz la altul. Însă, ținând cont de faptul că valoarea materială, că importanța economică și socială a noilor furnizori este tot mai mare, există și argumente pentru redactarea unor orientări generale, unor reguli europene, pentru a ajunge la o certitudine juridică mai mare pentru toți cei uh, participanți și pentru a avea uh, linii orientative pe care să le respectăm. Deci, în ceea ce privește portabilitatea, v-aș ruga să ne sprijiniți. Obiectivul nostru este ca în 2017 uh, această propunere, acest regulament să intre, să intre în, în vigoare. După cum am spus, am analizat poziția diferitelor state membre și considerăm că propunerea noastră se poate bucura de o majoritate în Consiliu și sprijinul dumneavoastră va fi util din acest punct de vedere. În al doilea rând, comunicarea este pe de-o parte, o contribuție adusă transparenței, pentru că spune foarte clar, listează foarte clar propunerile pe care le vom face în anul 2016 și vă oferim, vă facem această ofertă înainte ca varianta definitivă acestor uh, propuneri să fie definitivată, să uh, discutăm cu Parlamentul uh, European. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję panu Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Mulțumim pentru aceste cuvinte introductive. E un bun punct de pornire pentru schimbul nostru de idei și ne-ați arătat care este direcția în care vă îndreptați, atât în ceea ce privește propunerea în lucru, cât și în ceea ce privește propunerile care vor veni anul viitor vă asigurăm că Comisia Jurii va păstra legătura cu dumneavoastră și cu echipa dumneavoastră, fiindcă va trebui să ne consultăm pe absolut tot ceea ce se va întâmpla. Acesta va fi cel mai bun model de cooperare. încurajez pe colegii mei să ia cuvântul și să-și exprime opinia față de ceea ce s-a discutat, pentru că e un schimb de opinie până la urmă. Doamna Reda. Ah, Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru faptul că ați venit atât de repede aici după publicarea noilor planuri. Am așteptat îndelung aceste prime propuneri pentru piața digitală, iar în ceea ce privește portabilitatea, această problemă specifică cu uh, abonamentele și felul în care poți practic călători cu ele, pot să vă spun că mi se pare că așteptarea a meritat. Propunerea este bună, este un bun pas înainte, în așa fel încât geoblocarea să poată fi un impas depășit. Iar calendarul pe care Comisia l-a propus pentru implementarea, pentru, uh, pentru implementarea acestui regulament este și el de bun simț. Am o propunere în ceea ce privește portabilitatea și aș dori să mă refer, mă refer și la comunicarea cu privire la dreptul de autor. Obiectivul regulamentului cu privire la portabilitate nu este, mă gândesc eu, acela de a înlătura conținuturile deja existente. Adică, dacă eu am un abonament Netflix și închid acest abonament în Germania și acum trăiesc în Belgia, mă gândesc că pot să accesez uh, Uh, conținutul din Belgia al Netflix. În regulament se vorbește despre enabling uh, portability. Ce înseamnă asta pe viitor? Dacă vreau să mă uit la programul belgean pe viitor, am vreo obligație și față de programul german? Ce înseamnă această portabilitate? Consumatorul e obligat, indiferent unde se află, să vadă programele din uh, țara sa natală? Textul regulamentului nu este foarte clar aici și mă interesează foarte tare ce ați vrut să spuneți, de fapt. Apreciez încă un lucru în această propunere. Se stipulează explicit că un contract între un furnizor uh, și autor va fi formulat în termeni foarte clari Știți prea bine că există mai multe bariere. Ei bine, acest, aceste bariere nu știu exact cum vor arăta pe viitor între consumatori și, între consumatori și furnizori. Aveți planuri în acest sens pentru viitor? Domnul Anderson, raportorul pentru acordul de la Marrakeș, nu este aici. Întreb în numele său un lucru. Se vehiculează ideea că deja în decembrie să existe o propunere de implementare a acordului Marrakeș de transpunere a acesteia în dreptul european. Dar mi se pare că totuși nu se va întâmpla asta, așa că vă întreb cum arată calendarul din acest punct de vedere. În rest, aș dori să vă mulțumesc pentru că sunteți un bun partener de discuție. O să dau curs invitației dumneavoastră de a participa la aceste dezbateri ca să putem uh, parcurge cât mai multe detalii. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Urmează acum doamna Hannibal. Thank you and thank you. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți aici ca să discutați cu noi despre această legislație importantă pe care să o avem într-un viitor preferabil apropiat. Mulțumesc tuturor celor care sunt astăzi aici. Ne bucură faptul că începem să primim propuneri din partea Comisiei. Dar mă interesează calendarul. Acum discutăm despre portabilitate. Când vor uh, fi discutate și celelalte măsuri? Nici măcar nu știm în ce comisie vor ajunge celelalte propuneri, dar uh, ne interesează, bineînțeles, uh, per total întreg, întregul program din viitor. pentru consumatori, pentru artiști, pentru toți cei uh, afectați uh, în acest sector, aceste lucruri sunt importante. Ei trebuie să facă față incertitudinii de acum. Ar fi bine și pentru aceștia să avem o idee încotro ne îndreptăm, în cum anume uh, se va dezvolta acest proces. Și o întrebare mai specifică. primim totul în bucățele. Nu zic că e metoda greșită. Ați decis să lucrați pe titluri, așa. Care este strategia din spatele acestei abordări? Vedem că sunt destul de multe interfețe și nu cumva să riscăm să pierdem din vedere anumite aspecte. Cu privire la portabilitate. Am avut un raport, cred că îl cunoaștem cu toții, și e vorba de faptul că serviciile de conținut online, oferite mm, contra cost sau nu, au în vedere verificarea domiciliului uh, abonaților. Exact cum spunea doamna Reda. Aceștia trebuie să acceseze serviciile acestea în uh, statul de reședință. Dar uh, când e vorba de televiziune, internet, vedem că în statele membre stat, se procedează diferit Sunt îngrijorată pentru BBC, care este un serviciu în esență liber. Și ce se întâmplă comparativ cu uh, serviciile contra cost? Și mai sunt și alte câteva întrebări mai generale. Ați menționat șase luni Credeți că este un timp suficient pentru o întreprindere? Știu că regulamentul nu va veni cu schimbări enorme, dar vor trebui modificate contractele. În ceea ce privește viitorul, noi am spus că am vrea să uh, avem norme clare pentru drepturile de autor. Credeți că am putea avea chiar o instanță pentru uh, litigiile ce țin de drepturi de autor? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Hannibal. Propun să procedăm în felul următor. Să-i dăm cuvântul domnului comisar pentru câteva prime răspunsuri și apoi urmează a doua rundă de întrebări. Vă rog. Noi știm că sunt interese diferite în ceea ce privește europenizare, armonizare a dreptului de autor. La fel și în ceea ce privește crearea unei piețe digitale, o uniune digitală. Și pot să vă spun un lucru. Au existat până ultimul moment miniștrii responsabili de drepturile de autor din statul lor membru, de cultură, de protecția consumatorului, care au vrut să meargă în tot soiul de direcții. Cel puțin asta mi-au comunicat mie. Veți vedea asta și ca raportor la trialog. <coughs> în general, pot să vă spun că piața digitală este un Domeniul foarte popular, iar modernizarea uh, dreptului de autor este um, extrem de atrăgătoare, dar în momentul în care trecem la fapte, vedem că opiniile sunt divergente. Dumneavoastră ați menționat o abordare step by step, pas cu pas. Pentru că da, am ales această strategie fiindcă nu vrem să venim cu ceva pompos care să nu rezulte în absolut nimic concret. Facem totul pas cu pas, ținând cont mai apoi și de reacția statelor membre, reacția eurodeputaților, ca să ne putem pregăti pentru următorul pas, în așa fel încât să ajungem la liman fără un prea mare conflict și să reușim să atingem cu mare prudență obiectivul în următorii trei ani, și anume frontierele naționale în era digitală să înceapă să joace un rol din ce în ce mai redus. Vrem, într-adevăr, să obținem acest rezultat. Trăim într-o era a euroscepticismului exacerbat. Vedem cum în mai multe țări nu se mai vrea Europa, se ajunge la renaționalizare. Sunt ridicate ziduri Și mi se pare că în lumea digitală, unde în continuare există aceste ziduri, aceste bariere, vedem că există niște evoluții sensibile și exact așa vom continua și pe viitor. Apoi, noi uh, vrem să europenizăm uh, întregul cadru, iar uh, CEJ primește aici un rol important Însă, în ceea ce privește instanțele naționale de judecată, care veghează la respectarea dreptului de autor, și acolo rămâne jurisprudența, pentru că noi considerăm că automat va exista o armonizare în momentul în care se europenizează întreg domeniul acesta. Cât despre BBC, ei, vrem doar binele BBC-ului. Fiindcă noi vrem uh, servicii de calitate, televiziune de calitate și salutăm orice serviciu dual. Se pune și problema directivei cu privire la serviciile audiovizuale. Ce se întâmplă cu televiziunile? Subiectul competitivității este important aici Uh, și la fel ne interesează și ceea ce vom discuta la anul, în iunie, cu privire la uh, modernizarea acestui domeniu. Obiectivul, de fapt, este acela de a vegea la faptul că pe viitor televiziunea să aibă un rol educativ și cultural. Și să stabilizăm acest concept. Cu privire la portabilitate, avem rugămintea și speranța ca regulamentul să intre în vigoare la jumătatea lui 2017, într-un an și jumătate. Astfel, orice serviciu online care ia în serios comisia poate să se orienteze mai ales dacă există și disponibilitate din partea Parlamentului de a ne încadra în acest Parlament. Eu așa sper. Astfel, noua legislație cu privire la domeniul online și cu privire la portabilitate va putea fi implementată în 2 ani de zile de absolut toți furnizorii. Mie unul mi se pare un calendar ambițios, dar în același timp fezabil. Prin comunicarea noastră am arătat foarte clar ce se va întâmpla la anul în comisie, ce decizii vor fi luate, <clears throat> axându-ne în special pe ce va fi înainte de vacanța parlamentară. Adică, mai, iunie, iulie sunt lunile în care vor veni mare parte din propunerile noastre legislative la Parlament. În ce comisii ei bine, eu am un mare respect față de puterea de decizie a Parlamentului. E o decizie care va aparține întru totul și am nădejdea că la nivelul comisiilor parlamentare cooperarea este foarte bună. Asta ca să nu fie prea mulți bucătari la oală și ca să nu se ajungă inutil la trenări și îngreunări ale muncii noastre. Mă bucură faptul că există comisii care își anunță candidatura pentru a prelua anumite propuneri legislative în ceea ce privește piața unică digitală. Acest lucru arată că pentru dumneavoastră e un domeniu interesant, este o activitate uh, atrăgătoare. Sunt domenii uh, în care comisiile, de care comisiile se feresc. Dar iată că nu e cazul acum și mi se pare că e un pas bun în vederea europenizării acestui domeniu. De ce acționăm uh, încă de pe acum, De ce am venit acum la dumneavoastră, se vrea transparență din partea Comisiei. S-a spus despre negocierile TTIP că nu sunt transparente. Putem să ne tot certăm pe acest subiect. Dar noi avem pe subiectul digitalizării, noi am avut mereu consultări, de vreo două luni de zile fiecare. Activitatea pentru angajații noștri, noștri este foarte complexă. Însă așa este dacă vrei să ai un lucru de calitate, avize de calitate. De anul trecut, din noiembrie, am purtat vreo 120 de discuții pe subiectul uh, dreptului de autor. La Bruxelles, la festivalurile de film, la uh, evenimente sportive, la conferințe pretutindeni din Europa, dar și în afara ei. Multe părți interesate au așteptat un semnal din partea comisarului, din partea direcției Sare generale, mai ales uh, dat fiind că noi am declarat că este un uh, interes central al nostru și bineînțeles că a fost important să vadă că suntem un partener uh, credibil de discuție. Asta am și făcut. Dar, în curând, vom avea raportul cu privire la drepturile de autor și la domeniul digital. Și vedem că aici există asociații cu duiumul, mai multe decât cetățeni europeni a sosit momentul să ținem cont și de constrângerile bugetare. E important să fim exhaustivi, uh, mai degrabă să fim exhaustivi decât să ne pripim. Acum urmează să facem evaluarea consultărilor, se va întâmpla în această săptămână, iar la anul urmează să trecem la treabă. Cu privire la acordul de la Marrakesh, doamnă Reda, ne-am gândit sau ne-am întrebat dacă să preluăm asta acum în pachet. De fapt, e mai degrabă o excepție, mai fel ca și cu minarea datelor sau cu excepția pentru instituțiile de cercetare sau de învățământ sau universități. Și de aceea am constatat că este mai logic să avem un pachet propriu uh, în care să, să avem un pachet separat, mă scuzați, cu, cu derogări. Și acesta va veni la anul cred că cel târziu în aprilie-mai. Ați dat exemplul Netflix și apoi mi-ați adresat o întrebare. Cu regulamentul pentru portabilitate, noi vrem să extindem posibilitatea de a utiliza anumite servicii. Vrem, uh, nu vrem o limitare. Deci avem acum anumite condiții contractuale, acestea trebuie să fie utilizabile și pe viitor, dar vin în plus în alte drepturi care oferă o alternativă consumatorului. Însă nici de cum nu îi va uh, răpi din drepturile de acum. Încercăm să acționăm în interesul cetățenilor care sunt activi în domeniul online iar în ceea ce privește costurile, mi se pare că oferim uh, o opțiune cât se poate de fezabilă tuturor. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. A doua rundă de întrebări. Hai, Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Două întrebări, Pot trei. Recent ați invitat o serie de parlamentari pentru a discuta împreună pachetul la care lucrați și spuneați atunci că ați vrea să se accelereze puțin procedurile la nivel instituțional. Asta pentru că tehnologia galopează înainte și legislația trenează. Ați vrea să ne explicați puțin cum uh, aveți în vedere această accelerare, sper fără a sacrifica transparența procesului. Și a doua întrebare, spuneați că le doriți toate cele bune BBC-ului. Toată lumea se gândește la companiile din marile țări și la principalii producători de conținuturi. Însă, pe mine m-ar interesa mai curând cum, în pregătirea pachetului dumneavoastră, ați, ați confruntat deja posibil cu probleme în încercarea de a evita necazurile pentru producătorii mai mici, din țări mai mici. Însă în această definiție, în articolul 2 al propunerii, unde se vorbește de prezență temporară, noi, parlamentarii, suntem temporar prezenți, cam unde suntem. Cum rezolvați această problemă a definiției de prezență temporară nu complică prea mult situația. Mulțumim. Am să mă prevalez de poziția de privilegiată președinte și am să pun și eu două întrebări. Spuneți că până la finele anului Comisia Europeană va fi încheiat consultările sociale. Când putem aștepta să vedem rezultatele acestor consultări pentru ca Parlamentul European să afle la rândul său ce doleanțe s-au formulat. Ne-am primit tot felul de solicitări uh, pe diferite chestiuni, deci ar fi bine să avem informații cât de cuprinzătoare posibil. Și a doua întrebare a mea se referă la protecție. Heidi Hautala vorbea de uh, uh, mici uh, producători, micile canale de televiziune. Eu m-aș referi la comunitățile culturale de mai puțină, de mai mică amploare, care produc uh, conținutul și care se îngrijorează că vor fi sufocate de muzică și filme venind din partea marilor organizații, marilor țări. Cultura este importantă pentru noi toți și la fel de important este păstrarea diversității culturale. Vor fi acestea protejate suficiente, în mod suficient. Mă gândesc la restricțiile privind frontierele și așa mai departe. Când ne gândim și la acordul cu Statele Unite, Eh, trebuie să avem în vedere exact același lucru. Delegația jurii s-a deplasat recent în Statele Unite și impresia mea, cel puțin, probabil și a colegilor, a fost că americanii, mai ales cei implicați în negocieri, știu foarte bine ce se întâmplă pe piața europeană. Noi oare știm la fel de bine ce se întâmplă pe piața americană? Și cum putem folosi aceste informații? În <clears throat> prezent, americanii lucrează la o revizuire a legislației în materie de drept de autor și noi suntem în aceeași etapă de activitate și la o întâlnire chiar am spus că ar fi bine eventual că adică atunci când ne ocupăm de revizuire să facem o comparație, să vedem în ce puncte suntem apropiați și în ce puncte avem, suntem departe de americani. Vă rog. Da, și domnilor, accelerarea procedurii. Cred că o voi propune doar dacă ea va fi în interesul procesului de reglementare. În cazul unui regulament, nu este necesar să avem proceduri accelerate. Dacă veți vota pentru uh, regulamentul privind portabilitatea. Acesta va intra imediat în uh, vigoare și nu vom mai avea nevoie de perioada de transpunere în uh, dreptul național. În cazul directivelor, este nevoie mai mare de o procedură accelerată. Tocmai de aceea am intrat în, în contact am discutat cu Secretariatul General al Parlamentului European, cu Consiliul, pentru a pentru a găsi un model de proceduri, uh, proceduri uh, accelerate. Și uh, domeniul audiovizualului mi s-a părut a fi cel mai potrivit. Lumea audiovizuală a trăit prin cea mai profundă revoluție tehnică, tehnologică în ultima perioadă. Dacă vom veni cu propunerea de directivă, de directivă în uh, iunie prin domeniul audiovizual și apoi va urma un, o blocadă în, um, în uh, Consiliu timp de un an și după un dialog tripartit de un an și jumătate se ajunge la intrarea în vigoare a directivei. După alți doi ani, directiva respectivă se transpune în dreptul național, înseamnă că încheiem uh, procesul în 2020. Uh, Însă în 2020 lumea audiovizuală va fi complet diferită față de cea din 2014-2015, momentul în care redactasem noi propunerea de directivă. Deci îmi doresc atunci unde este cazul, să avem o procedură mai rapidă, accelerată. Desigur, în uh, strânsă colaborare cu Parlamentul și cu Consiliul când vine vorba de aceste servicii audiovizuale. Acesta va fi primul exemplu. Și apoi, ce înseamnă temporar? Nu am spus în mod uh, intenționat nu, nu ne-am referit la numărul de ore sau numărul de zile, ci este vorba de urmă, următoarea situație. Fiecare cetățean european are un uh, loc unde este acasă, de unde pleacă. Pleacă în călătorii de serviciu, indiferent că este vorba de o zi sau trei săptămâni, pleacă în concediu, chiar dacă petrece doar un uh, weekend sau trei săptămâni, ci un loc în care se întorc, unde au mediul uh, familie, sunt înconjurați de, de familie. Cred că la întrebarea unde sunteți uh, acasă, fiecare dintre această sală are, va oferi un, un răspuns propriu sau să reformulez. Dacă un comisar spune că el nu este acasă la, la Bruxelles, atunci probabil că nu își îndeplinește bine sarcinile. Pentru un comisar, Bruxelles trebuie să fie locul, trebuie să fie casa. În cazul dumneavoastră, eu aș spune că locul cel mai important pentru dumneavoastră este circunscripția electorală, acolo unde, unde au fost, ați fost aleși și de acolo plecați la un număr mare de reuniuni la Bruxelles, la, la Strasburg, la reuniuni ale grupurilor politice în diferite orașe europene, la participați la diferite uh, conferințe sau evenimente organizate de partidul dumneavoastră peste tot în Europa și până la urmă vă reîntoarceți în circunscripția proprie electorală. Faptul că în uh, Bruxelles participați la 60-120 mm, de reuniuni, depinde de hărnicia dumneavoastră. Dar pentru un comisar este evident că Bruselul este casa lui. Pentru, pentru europarlamentari uh, situația este, este puțin uh, diferită. Poate există unii care își desfășoară majoritatea activităților la Bruxelles și vizitează mai puțin circunscripția electorală. Și oricum, din acest punct de vedere, va exista întotdeauna o zonă gri. Însă eu nu cred că este o idee bună să avem o reglementare prea, prea birocratică și să recurgem la controle prea, prea severe. Trebuie să dăm dovadă, dovadă de un anumit grad de flexibilitate să avem o atitudine liberală, să plecăm de la premisa că cetățenii vor înțelege corect cadrul de reglementare și că și uh, furnizorii vor înțelege care este spiritul acestei propuneri. Și aș dori și vă spun cu mare plăcere că procesul de consultare, întrebările, răspunsurile evaluarea pe care o vom face acestui proces de consultare o să uh, vă punem la dispoziție cât mai repede posibil și uh, directorii, experții noștri, directorii generali sunt dispuși să discute cu dumneavoastră uh, motivele care a stat la baza evaluării concluziilor pe care le-am, le-am tras. În ceea ce privește piața americană, eu cred că noi o cunoaștem la fel de bine cum cunosc uh, americanii piața europeană. Pe de altă parte, faptul că în SUA se vorbește o, o singură limbă și acolo există o singură piață uh, digitală, cred că ne ușurează nouă puțin viața, pentru că americanii trebuie să se confrunte, trebuie să cunoască 28 de piețe uh, digitale. Deci, noi cred că cunoaștem mult mai bine piața europeană și cadrul de reglementare din Europa decât invers. V-ați referit la sectorul uh, filmelor. Am avut ocazia să, să discut în urmă cu o jumătate de an cu ministrul de resort din uh, Polonia, responsabilă pentru uh, sectorul filmelor. Mie mi se pare că acest sector este unul delicat. Și cred că un principiu. Acest principiu al pieței unice europene nu înseamnă că nu, trebuie, că nu există posibilitatea unor completări sau unor excepții. În Europa există o mare diversitate, o mare uh, calitate a producției de filme. Producție de filme care parțial este finanțată de la bugetul european și este recunoscută prin diferite premii decernate de Parlamentul European. Există, pe de altă parte, și programe naționale, mă gândesc în primul rând la Franța, dar și la alte state. Există și state membre ca Polonia, Estonia, Letonia și așa mai departe, care și-au, uh, și-au creat propria cultură uh, cinematografică, au producții uh, proprii uh, vitale, care reflectă diversitatea vieții urbane și a istoriei europene. Și în acest și cred că trebuie să respectăm uh, necesitatea de a avea o modificare treptată. Pentru că dacă am aduce o modificare peste noapte, am uh, am uh, submina de fapt uh, producțiile europene, le-am subminat capacitatea de a face față concurenței aduse de Google și de mari actori uh, globali. Deci în câteva puține sectoare, când vine vorba de uh, cinematografie, de sport, Cred că trebuie să respectăm principiul distribuirii acestor uh, producții în, într-un stat, apoi în două state, în trei state și nu direct în toate statele uh, europene. Vom uh, încheia și evaluarea consultării referitoare la serviciile de, de televiziune prin cablu și Uh, vom reveni asupra acestui punct și mă interesează foarte mult părerea dumneavoastră, pentru că mi se pare că este un sector atât de delicat și uh, mi-aș dori să stabilizez acest sector în uh, forma sa multiculturală. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule comisar. Mai avem la dispoziție șase minute și doamna Reda are o întrebare, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, știți, cred că circunscripția mea electorală este internetul. Sper că la un moment dat o să-mi pot anunța reședința oficială și acolo. Mi se pare că modalitatea de soluționare a șederii temporale este una, temporare este una foarte bună. spune câteva lucruri în legătură cu tratatul de la Marrakesh. Este adevărat că acest tratat, printre altele, conține anumite bariere la drepturile de autor, însă ceea ce ați afirmat dumneavoastră în legătură cu împărțirea diferitelor pachete este important și din acest punct de vedere Parlamentul European vorbește la unison când vine vorba de tratatul de la Marrakesh. Cere punerea în aplicare acestuia cât mai repede posibil pentru și nu ne dorim ca acest tratat să facă parte dintr-un pachet mult mai mare. Va trebui să discutăm despre aceste obstacole, bariere pe o perioadă mai lungă de timp, dar despre intrarea în vigoare a tratatului de la Marrakesh cred că putem lua o decizie cât mai uh, repede. Vă mulțumesc. Cred că merită să reflectăm asupra acestui uh, punct și aș dori să mă corectez. Îmi doresc ca tratatul de la Marrakech să fie propus în același timp cu alte derogări. Deci, tocmai pentru a împiedica o punere în aplicare a acestuia întârziată. Deci, vom Vom face în același timp propuneri referitoare la minarea datelor, derogările pentru cercetare și educație și, în paralel, punerea în, pleca, în, în aplicare, am putea spune implementarea în uh, dreptul european a tratatului de la, de la Marrakesh, tocmai uh, pentru a permite o abordare cu viteze diferite acestor uh, teme. Această idee cu circunscripția inter, uh, electorală pe internet mi se pare o idee extraordinară. Uh, cred că va trebui să vă, să vă căutați un partid, o circunscripție electorală până la modificarea reformarea dreptului electoral în care se prevăd încă acești pași concreți în, ancorați în lumea reală. Panie comisarul. Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Vă mulțumim că ne-ați dat posibilitatea să avem această întâlnire, în primul rând, și vă mulțumim că ne-ați dat ocazia să avem acest schimb de informații atât de util pentru noi mai ales dacă ne gândim la volumul uriaș de material legislativ pe care îl avem în pregătire. Suntem pe deplin gata să cooperăm cu dumneavoastră personal, dacă găsiți timpul, sau cu membrii echipei dumneavoastră. Sper că această cooperare va fi una extrem de strânsă, pentru că, după cum știți foarte bine, că a fost parlamentar european, dacă lucrurile merg bine acolo și activitatea noastră merge mai bine. Mulțumesc tuturor colegilor pentru participare. Mulțumesc tuturor celor prezenți și declar ședința închisă. Mulțumesc!